Nu avem atât de mulți membri prezenți, dar trebuie să începem pentru că avem votare și mai sunt, uh, unii membri sunt la vot în alte comisii. Vom începe cu primul vot referitor la instituirea unui instrument de finanțare pentru promovarea democrației și drepturilor omului la scară mondială. Vreau să întreb pe doamna raportor dacă dorește să ia cuvântul. Nu? Atunci putem să continuăm. Aș vrea să vă anunț că două amendamente au fost retrase, 22 și 24. 22 și 24 sunt retrase, nu le vom vota. Haideți să-i dăm drumul. Vom începe cu 16, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Șaptesprezece, retras, deci trecem la optesprezece, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19 e retras, deci votăm 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci amendamentul 3 este caduc. La fel și 21. 22 este retras. Și deci trecem la 23. Pentru, vă rog, ridicați mâna împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 este retras. Și votăm amendamentul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 30. Pentru. Împotrivă.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 S-a închis votul. It's clearly in, in a... Uh, În mod clar se adoptă. Deci amendamentul 7 și 36 devin caduce, 37 e retras, deci trecem la 38. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 și 40 sunt identice, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 s-a retras, 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm la 43, s-a deschis votul la 43. S-a închis votul și se adoptă.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 prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. În mod clar, se adoptă felicitări raportoarei. Thank you. Putem trece acum la următorul vot. Dispoziții comune privind fondurile europene și abrogarea regulamentului. Știu că doamna raportor nu a putut fi astăzi aici, așadar să putem trece, să, uh, putem trece direct la vot. Începem cu 42. 42 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44. Verificăm amendamentul 43. S-a deschis votul la 43. And the vote is closed. S-a închis votul, se adoptă. Good eyes. Vedeți ce ochi bune am! Amendamentul 44 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Haideți să verificăm și 44 s-a deschis votul. S-a închis votul, iată că e la fel. Se adoptă.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 Apoi amendamentul 56 pentru, vă rog să ridicați mâna împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm amendamentul 56. Să deschis votul. Two has not voted. Acum s-a închis votul. 11 la 10. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi amendamentul 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 e caduc, trecem la 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă,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 Dar verificăm. La 74 s-a deschis votul la 74. Cineva nu a votat? S-a închis votul. Se adoptă. Mă simt ca un papagal, parcă spun tot timpul doar adoptat.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 Abțineri? Cred că trebuie să verificăm. 82 s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Rejected. Și se respinge. Ați auzit ce am spus? Se respinge, nu se adoptă. Votăm amendamentul 17 pentru, împotrivă,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 It's rejected. Se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm.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 Abțineri se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 88 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 89 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Verificăm 89.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 We, we, we, uh, we, do the vote again because... Uh, Haideți să repetăm votul. So we start to, uh, the vote is open on... S-a deschis votul la 89. Still missing one. O persoană încă nu a votat. Okay. Now, uh, the vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Uh, amendment 90. Amendamentul 90 pentru Împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 92 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 93 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 36 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm amendamentul 3. S-a deschis votul la 3. It's rejected. Se respinge. We then go to amendment... Trecem la 39 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votăm acum întreaga rezoluție electronic. S-a deschis votul. Still missing two person. Mai sunt două persoane care nu au votat. The vote is closed. The vote is closed. S-a închis votul. It's adopted, so congratulations. Se adoptă. Felicitări raportoarei. we then continue the meeting. Uh, and we're now going to talk about establishing. Shh. We're now going to talk about establishing. Continuăm acum reuniunea noastră. Vom discuta despre instituirea unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare și dau cuvântul doamnei Crață, care este raportor. Aveți cuvântul, doamnă și vă rog uh, să faceți liniște în sală. Doamna Craț, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați spus și dumneavoastră, discutăm despre propunerea de regulament de instituire a unui instrument de finanțare pentru cooperarea pentru dezvoltare. Comisia noastră joacă aici uh, un rol important, pentru că cooperarea pentru dezvoltare trebuie, acest lucru a reieșit foarte clar, trebuie să ia în considerare, deci, și respectarea drepturilor omului, combaterea discriminării, mai ales e vorba de apărarea și susținerea femeilor. E subiectul despre care am discutat atunci când am fost în delegație în America, la ONU, la New York, dar și la Banca Mondială la Washington. Partenerii noștri internaționali urmăresc modul în care uh, noi ne îndeplinim de această sarcină și de aceea am, am, am depus un amendament, uh, amendamentul 4, care subliniază faptul că este foarte important să cooperăm cu organizațiile internaționale, Banca Mondială, Banca Europeană de investiții cu organizațiile uh, ONU și așa mai departe, deci cu toți uh, partenerii implicați. E amendamentul 4, deci. Apoi, în cadrul programelor care sunt prevăzute pentru susținerea integrării um, a rolului cetățenilor 20% ajutor de dezvoltare ar trebui să fie uh, dedicați uh, acestor aspecte. Uh, aici trebuie să luăm în considerare și femeile, pentru că de multe ori dimensiunea aceasta se pierde. Mă refer aici la amendamentul 6. Și e important ca programele de integrare socială să aibă în vedere și dimensiunea feminină. Și un alt subiect important este sărăcia aici trebuie, într-adevăr, să luăm în considerare, în mod special, situația femeilor, care trebuie protejate de uh, sărăcie, pentru că femeile sunt uh, uh, foarte vulnerabile, sunt uh, uh susceptibile de a fi afectate mai puternic de sărăcie. Apoi, E vorba de țările în curs de dezvoltare, în care trebuie consolidată situația femeilor și trebuie luată în considerare îmbunătățirea condițiilor de lucru de la bun început. Și, de asemenea, trebuie susținută um, împăcarea vieții profesionale cu viața uh, personală. Un alt element important este contribuția femeilor la Uh, programare, e vorba de aliniatul 14, Comisia, uh, în consultare cu societatea civilă și celelalte organizații care au ceva de spus în cazul programelor, ei bine, aici trebuie să fie implicate și organizațiile femeilor în acest dialog. Apoi, în aliniatul, în amendamentul 18, ne concentrăm asupra protecției femeilor în cazul catastrofelor naturale sau alte situații de criză, de vulnerabilitate, de fragilitate, situații de conflict. Am discutat și cu doamna Malmstrom și uh, am uh, discutat anume cum trebuie abordată situația femeilor în situații de conflict. Credem că și programul nostru ar trebui să se concentreze asupra unor astfel de situații și uh, situația catastrofelor naturale, așa cum spuneam. În amendamentele 21 și 22 este vorba de programele pentru educație, Erasmus for All, Erasmus pentru toți, e programul nostru, prin care putem să susținem tineri din întreaga lume și aici e nevoie de o abordare um, de gen specifică, pentru că am văzut că în programele Uniunii Europene um, bărbații sunt cei care profită cel mai mult de pe urma programelor, de aceea trebuie acordat o atenție specifică femeilor în uh, Erasmus pentru toți și în celelalte programe de educație și formare. Educația este și un obiectiv al ONU, după cum știți. Apoi, uh, mediul, schimbările climatice și consecințele pe care le au aceste uh, fenomene. Uh, un element cu care vă întâlniți și dumneavoastră, domnule președinte, în raportul pe care l-ați prezentat. Trebuie consolidat rolul femeilor în combaterea schimbărilor climatice. Nu vreau să intru aici în mai multe detalii. Apoi, dimensiunea feminină a migrației și azilului în amendamentul 25. Cred că Uh, toate contribuțiile și orientările din comisia noastră își, și-au găsit concretizarea în uh, text și aștept acum uh, contribuția pe care colegii doresc să o mai aducă pentru a avea un text complet care să mulțumesc pe toată lumea la sfârșit. Președintele, mulțumesc, doamna Crața. Am să dau cuvântul doamnei Estrela. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por felicitar Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori de la bun început să o felicit pe doamna raportor pentru munca excelentă pe care a depus-o la acest raport. Prin amendamentele pe care le-ați prezentat, 25 de amendamente, ați introdus uh, dimensiunea de gen în uh, instrumentul care finanțează cooperarea pentru dezvoltare și, într-adevăr, este importantă această dimensiune, pentru că instrumentul acoperă dimensiuni precum buna guvernanță, democrația, respectarea drepturilor omului și, sigur, femeile beneficiază de pe urma acestor uh, aspecte, pentru că atunci când sunt probleme de acest tip, femeile sunt cele mai puternic afectate și atunci când calitatea democrației într-o țară crește și calitatea vieții crește, femeile beneficiază de pe urma acestei evoluții. Instrumentul este de asemenea foarte important pentru că are ca principal obiectiv combaterea sărăciei. Și atunci când uh, înțelegem că, din păcate, obiectivele de dezvoltare ale mileniului care ar trebui să fie atinse în 2015 sunt, de fapt, departe de a deveni uh, realitate, vedem că o modalitate de a combate sărăcia este uh, seria de seria de uh, măsuri pe care doamna Crața le-a enumerat. Am uh, văzut uh, recent care este relația dintre femei și schimbările climatice. Femeile sunt puternic afectate de pe urma uh, schimbărilor climatice sau uh, a dezastrelor naturale. Dar mai mult decât atât, știm că femeile sunt în același timp uh, agenți ai schimbării, actori în uh, procesul decizional, sau cel puțin așa ar trebui. Știm că uh, conferința Rio Plus 20 de la Rio de Janeiro discută de asemenea uh, astfel de aspecte. Din păcate, nu ne așteptăm la un succes prea mare din urma, în urma acestei conferințe. Revenind la dimensiunea de gen, aceasta trebuie să facă parte din noile modalități de cooperare pentru dezvoltare. Egalitatea de gen, egalitatea de șanse a trebuit să fie inclusă în toate etapele pornind de la dialogul politic atunci când se definesc obiectivele și se creează politicile și se iau deciziile de a furniza asistență unor țări terțe. Știm că femeile sunt uh, actori dinamici în procesul schimbării și sunt uh, agenți uh, esențiali um, pentru dezvoltare. Și acolo unde există discriminare bazată pe gen, fie că ea de natură economică, politică, socială sau culturală, știm că um, situația devine mai uh, grea pentru comunități, pentru societate și atunci uh, acest lucru reprezintă un obstacol în calea dezvoltării. Știm că este o relație clară între um, dezvoltare, creștere și reducerea sărăciei pe de-o parte și pe de altă parte reducerea inegalităților bazate pe gen. S-a spus în numeroase rapoarte că majoritatea populației uh, majoritatea populației globului care trăiește sub pragul de sărăcie este reprezentată de femei și de aceea atât, acest aviz este atât de important. E vorba de un instrument uh, fundamental care integrează egalitatea de gen în instrumentul financiar și de aceea susținem acest uh, aviz. Vom face anumite propuneri de amendamente care sperăm să contribuie la un rezultat bun uh, în cele din urmă. Președintele, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la acest summit de la Rio G20, care se încheie acum și care, din păcate, se orientează către niște concluzii nu neapărat ambițioase, așa cum spunea și doamna Estrelia, și se dirigează și către o fractură, o propastie între țările dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate. Și instrumentele acestea de cooperare pentru dezvoltare devin din ce în ce mai strategice, tocmai pentru a apăra valorile Uniunii Europene și pentru a continua uh, Uh, obiectivele noastre la nivel internațional, precum lupta împotriva schimbărilor climatice, care rămâne în continuare o prioritate, o provocare pentru secolul acesta. Și de aceea doresc să vă felicit, doamna Crața, pentru munca depusă pe marginea acestei propuneri. Revizuirea instrumentelor financiare pentru politica externă este o ocazie pentru noi, în calitate de membri ai Comisiei FAM, să amintim necesara egalitate între femei și bărbați și să subliniem din nou că este vorba de una din valorile fundamentale ale Uniunii Europene și acest angajament trebuie să reiasă clar din angajamentele noastre cu țările terțe și din modul în care aceste instrumente financiare sunt utilizate. Aș dori să reiau cele spuse de dumneavoastră și de doamna Estrelia, și anume faptul că noi ținem la transversalitatea aceasta care există în problematica femeilor și nu ar trebui să ne uh, mulțumim doar cu egalitatea de gen prin anumite acțiuni. Nu, ar trebui să ținem seama de egalitatea de gen în toate acțiunile noastre mai ales atunci când vine vorba de schimbarea climatică și în momentul în care vrem să promovăm o creștere durabilă. Iată, deocamdată atât, asta doream eu să adaug referitor la raportul dumneavoastră. Tack för det och eh, då skulle jag vilja ge ordet till kommissionen. Președintele, mulțumesc. Am să dau acum cuvântul uh, reprezentantului uh, Comisiei, domnul Vergoia Casas. Vă rog. Hello, good morning everybody. I think there is a confusion. You are Bună ziua uh, tuturor! Mă tem că s-a creat o confuzie pentru că nu știu exact la care punct ar trebui să intervin. E vorba de punctul 8, spune președintele. Există un alt reprezentant al comisiei care intervine în acest punct? Aveți cuvântul. Bună ziua! Mulțumesc pentru observație dumneavoastră. Comisia este de acord cu uh, includerea dimensiunii de gen în, acest, uh, în textul acestui regulament. Egalitatea de gen este unul dintre principiile de bază ale acțiunilor uh, Comisiei în materie de cooperare pentru dezvoltare. De aceea dorim să subliniem că nu e necesar să Um, specificăm anumite programe și acțiuni pentru uh, susținerea femeilor în acest text, pentru că în regulamentul de punere în aplicare va exista o parte specifică cu uh, finanțare și acțiuni specifice prevăzute pentru femei. Deci asta ar fi o dublare oarecum a dispozițiilor. În același timp, ar fi mai bine să nu uh, atunci când vorbim de societatea civilă în regulament, ar fi bine să nu specificăm aparte participarea femeilor, pentru că astfel se exclud celelalte grupuri vulnerabile. De aceea am păstrat sintagma societatea civilă, care este um, o sintagmă generală, include toate grupurile vulnerabile, în primul rând femeile, dar nu doar femeile. Nu putem să includem toată lista grupurilor vulnerabile și de aceea am uh, păstrat sintagma generală includerea societății civile. Există deja o dispoziție referitoare la planul de acțiune pentru egalitatea de gen și raportăm Consiliului cu privire la progresele pe care le realizăm în pură în aplicare a susținerii femeilor la sediu și în delegațiile noastre și de aceea nu mi se pare util să includem în acest uh, text uh, colectarea de date și raportarea, pentru că realizăm aceste activități uh, anual pe acest subiect. Acesta ar fi comentariul nostru general la acest aviz. Mulțumesc. Eh, jag har bara en följdfråga till dig så att jag förstod dig Bine, atunci am o întrebare suplimentară pentru dumneavoastră. Dacă v-am înțeles bine, ați menționat mai multe grupuri uh, vulnerabile, dar femeile pentru mine nu sunt un grup, ele reprezintă jumătate din populație, deci poate nu v-am înțeles bine. Ați putea să clarificați acest uh, lucru? Bănuiesc că Comisia nu consideră că femeile reprezintă doar un grup în, în societate. Reprezentanta Comisiei. Sigur că drepturile femeilor sunt drepturile omului și de aceea este inutil să facem această precizare, pentru că atunci când vorbim de drepturile omului, vorbim și despre drepturile femeilor. Când vorbim despre grupuri vulnerabile, um, sigur că e greșit să spunem că femeile reprezintă un grup, dar atunci când vorbim despre populația vulnerabilă, de obicei prima uh, trimitere se face la femei, care sunt uh, mai vulnerabile, uh, o parte mai vulnerabilă a societății, sigur, că reprezintă desea majoritatea societății. Considerăm că egalitatea de gen și uh, Uh, susținerea femeilor uh, reprezintă o, un obiectiv transversal în uh, toate activitățile noastre. De aceea, a, a face această precizare, a, această trimitere numai la femei, a, exclude multe alte subgrupuri. A, sunt, e vorba de persoanele indigene, femei și bărbați, persoanele cu dizabilități, femei și bărbați, dacă spunem doar femei, atunci excludem bărbații din aceste uh, grupe de populație vulnerabilă. De aceea, cred că e mai bine să nu le precizăm, ci să păstrăm pur și simplu obiectivele generale pentru societatea civilă, incluzând pe toată lumea. Doamna Kiel Nielsen. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să intervin în această etapă a discuțiilor noastre pentru că am senzația că Uh, trebuie să adăugăm ceva. Aș vrea să adaug faptul că specia umană conține femei și bărbați și că ar trebui să avansăm mai mult pe această idee de egalitate de gen. Când vorbim despre persoane indigene, persoane cu handicap, când vorbim despre persoane de culoare și așa mai departe, eu știu toate categoriile pe care le putem imagina, de multe ori găsim aceste categorii în rândul acestor categorii avem și femei și bărbați. În schimb, vom avea întotdeauna această prăpastie care se instalează între femei și bărbați. De aceea e nevoie să avem o abordare paritară a problemei. Pentru că tocmai timp de secole s-a refuzat acest lucru. N-am avut un grad de universalism suficient pe această temă. S-a considerat, spre exemplu, că dreptul de a vota, dreptul universal de vot a fost acordat a, a, a, cu multă vreme în urmă și s-a considerat că toată lumea avea dreptul să voteze. Bine, nu, la început femeile nu au votat și au obținut acest drept de vot

ulterior, pentru că s-au zbătut pentru el. În momentul în care avem o lectură a problemelor în care ținem seama de dimensiunea de gen, atunci ne dăm seama că există o adevărată discriminare împotriva femeilor în foarte multe sectoare și în foarte multe domenii. De aceea cred eu că nu trebuie să refuzăm această abordare axată pe egalitatea de gen, lucru care a fost făcut timp de secole. De aceea cred eu că în cadrul comisiei noastre FAM trebuie să insistăm asupra acestei abordări care să țină seama de egalitatea de gen, fără de care care nu vom înregistra niciun fel de progres în nicio direcție. Mulțumesc. Eh, jag ger avslutningsord till fru Kratsa. Varsågod. Președintele, doamnă Crața, aveți cuvântul final, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. A fost o discuție interesantă pe marginea unui subiect care ne preocupă pe toți în munca noastră, în politicile noastre, E interesant atunci când vedem că se rediscută anumiți parametri. Înțeleg ce spune Comisia. Da, egalitatea de gen este un principiu fundamental și suntem uh, obligați să luăm în considerare acest principiu și în relațiile externe și trebuie luate în considerare toate celelalte elemente din munca comisiei. Înțeleg poziția comisiei, dar în același timp trebuie să înțelegem că cu toate că există acest principiu, uh, există clar în practică probleme pe care le vedem și trebuie să, trebuie să le uh, să reacționăm la ele, trebuie să le abordăm uh, pentru că vrem să îmbunătățim lucrurile și de aceea insistăm atunci când subliniem cât de importantă este dimensiunea feminină în anumite domenii, chiar acolo unde acest lucru pare a fi de la sine înțeles și pentru comisie și pentru noi. Dar noi suntem uh, politicieni, avem o responsabilitate și de aceea trebuie să înțelegem că dacă nu subliniem dimensiunea de gen de la bun început, în programe și apoi în evaluare, atunci problemele vor continua să existe și de aceea Comisia trebuie să înțeleagă că subliniem anumite aspecte uh, care Comisiei par uh, uh, de la sine înțelese. De aceea vom păstra aceste amendamente care arată cât de importantă este implicarea femeilor. Am văzut în tratatul de la Lisabona Uh, s-a introdus un text suplimentar și anume dimensiunea, uh, egalitatea de uh, șanse între femei și bărbați. De ce? Pentru că a trebuit să evidențiem acest aspect. Pentru că se vorbea și despre drepturile omului, într-adevăr, dar când vorbește despre drepturile omului, nu sublinie suficient protecția de care au nevoie femeilor. Acesta este spiritul în care lucrăm în această comisie și mulțumesc tuturor celor care au colaborat pentru acest uh, aviz. Președintele, mulțumesc. Vreau să revin și eu la ceea ce a spus doamna Crața. În tratatul de la Lisabona, la articolul 8, se spune negru pe alb că principiul egalității de șanse trebuie să fie uh, promovat, egalitatea de șanse trebuie să fie promovată, în ceea ce înseamnă că trebuie să avem întotdeauna o perspectivă care să se bazeze pe egalitatea uh, de gen. Vă mulțumesc pentru această dezbatere și vreau să vă spun că puteți să mai depuneți amendamente până în 25 iunie, pe 10 iulie, urmând să aibă loc votul în comisie și în comisia DV se discută acest raport pe 9 și 10 iulie și se va vota pe 18 septembrie. Așadar, acest punct fiind încheiat, putem să trecem la punctul următor, punctul 9, condițiile de muncă ale femeilor în sectorul serviciilor. Are acum cuvântul doamna Garcia Perez. Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca, într-un mod foarte succint, să fac o analiză a celor 107 uh, amendamente care au fost prezentate de către uh, colegele și colegii din comisia noastră. Și aș dori mai întâi, bineînțeles, să mulțumesc tuturor pentru contribuțiile aduse la acest document. E o temă deosebit de interesantă pentru întreaga comisie, FAM. Și e sigur că din uh, având în vedere condițiile în care trebuie să elaborăm acest uh, raport și lungimea acestuia, este evident că unele amendamente nu pot fi preluate, dar uh, cu siguranță că mare majoritatea amendamentelor îmbogățesc textul. Aș dori să vă spun că din acele 107 amendamente, aproape în mare, totali, în mare parte sunt uh, amendamente înaintate chiar de raportor, pentru că vrem să insistăm asupra unui aspect și anume există teme care sunt importante și care trebuie să fie oglindite în acest raport. Ceea ce se întâmplă, de fapt, este că de asemenea, suntem conștienți de faptul că dacă vrem să elaborăm un raport, un aviz care ulterior să poată fi utilizat tocmai pentru a insista asupra punctelor la care noi ne-am referit, trebuie să fie un raport citeț, lizibil, în care să nu se repete în fiecare paragraf uh, toate ideile și să găsească și un echilibru de ansamblu. Și pentru a putea asuma toate aceste amendamente, în așa fel încât acestea să fie acceptate, a trebuit să facem o muncă referitoare la amendamentele de compromis, cel puțin pe marginea anumitor teme la care mă voi referi. Deci, pregătim în jur de 22 de amendamente de, de compromis, încercăm să găsim și legăturile logice între aceste amendamente de compromis și aceste amendamente de compromis vor insista și vor prelua punctele care figurează deja în raport și unele dintre ele adaugă puncte noi care ni s-au părut a fi importante de adăugat. E vorba de analiza sectorului public, serviciilor în domeniul public, în care femeile sunt reprezentate în mod pregnant uh, un punct referitor la stereotipuri, un punct referitor la flexibilitate și aici avem două amendamente de compromis diferite. Un uh, amendament de compromis în care ne referim la flexibilitatea care există, gradul de flexibilitate în, uh, pe piața muncii, ceea ce îngreunează concilierea vieții de familie cu viața profesională, problemă cu care se confruntă femeile și care inițial era prevăzut ca fi un instrument pozitiv și al doilea amendament de compromis în care facem o trimitere la îngrijorarea care există, cel puțin din partea anumitor colegi, referitor la această flexibilitate care ar putea fi utilizată de către uh, angajator pentru a face în așa fel încât situația femeilor să fie din ce în ce mai precară. Deci, în principiu, flexibilitatea este favorabilă pentru concilierea vieții de familie cu cea profesională, dar uh, demonstrăm oarecare îngrijorare în ceea ce privește modul în care acest lucru se realizează concret și modul în care evoluează situația la locul de muncă al femeilor. Apoi, un compromis referitor la cât de importantă este inovarea în sectorul serviciilor și rolul pe care îl are femeile în acest sector al serviciilor. O altă trimitere la situația femeilor uh, imigrante, care reprezintă un număr important de persoane angajate în domeniul serviciilor, mai ales în ceea ce privește activitățile casnice, îngrijiri uh, uh personale, uh, îngrijiri ale minorilor și așa mai departe. Apoi, uh, o altă idee se referă la modul în care criza economică actuală are un impact asupra situației profesionale a femeilor și uh, acestea sunt afectate în mod direct, de aceea cred eu că trebuie să avem și uh, un paragraf consacrat acestei idei. Un alt aliniat se va referi la concilierea vieții de familie și vieț- vieții profesionale. Uh, încercăm să facem o comparație între situația femeilor și a bărbaților în, această, uh, în acest sens și încercăm să trasăm câteva piste de gândire pentru a face pași suplimentari în atingerea egalității de gen uh, în domeniul acesta. Apoi, nu trebuie să uităm nici concediul de maternitate și anumite uh, problematici legate de violența de gen împotriva femeilor pe piața muncii, la locul de muncă. După cum spuneam, aproape toate amendamentele vor fi preluate într-un fel sau altul și integrate în aceste amendamente de compromis. Există doar un amendament față de care am anumite îndoieli. Nu știu dacă trebuie să fie acceptat. E vorba de o trimitere la locuri de muncă concret vorbind, o listă de posturi și nu știu dacă ar fi bine, dacă într-un sector atât de general cum ar fi uh, cel al serviciilor, ar trebui să facem niște trimiteri atât de precise. Uh, nu cred că și-au rostul în, într-un context general. Și așa cum spuneam, după ce vom pregăti aceste amendamente de compromis care vor fi gata săptămâna viitoare, e bine, raportorii din umbră vor primi aceste documente referitor la aceste amendamente de compromis și vom avea cu siguranță ocazia să ne întâlnim pentru a le analiza și pentru a vedea dacă putem să acceptăm conținutul acestor amendamente în așa fel încât să ușurăm, pe de o parte, uh, ridicarea gradului de concretețe al acestui uh, raport și, pe de altă parte, să vedem cum anume putem prelua toate ideile înaintate de către colegi. Acum, dacă dumneavoastră aveți întrebări, eu sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a răspunde la ele. Mulțumesc. Mrs. Thompson, please. Doamna Thompson, da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc doamnei Garcia Perez pentru acest raport, pentru că e un raport deosebit de important. Noi, de multe ori, ne ocupăm de sectorul industrial, de manufactură, în momentul în care discutăm despre locuri de muncă. Vorbim de fabrici și uzine, însă 70% din locurile de muncă care există în Europa, de fapt, există în domeniul serviciilor. Și mare majoritatea lucrătorilor din aceste domenii, aceste servicii, sunt, de fapt, femei. Și e vorba și de locuri, posturi de muncă precare 80% din cei care au locuri de muncă precare, de fapt, reprezintă o rată de 80% sunt femei. Vedeți, acest raport este unul deosebit de important și ar trebui să ne permită să uh, înregistrăm progrese, să ne aplecăm asupra acestui subiect, pentru că este foarte important. Acum, în ceea ce privește o salarizare echitabilă și egală între femei și bărbați și modul în care se pot, uh, se pot, uh, uh, pot obține femeile posturi de muncă cu responsabilitate în ierarhie. Iată un alt aspect important. Apoi se vorbește despre diferite sectoare ale serviciilor, sectorul bancar, serviciul, sectorul serviciilor la domiciliu, um, Apoi se vorbește de asemenea și de sectorul îngrijirilor personale, cum ar fi uh, cel al uh, saunelor și masajelor. Și în acest domeniu știm foarte bine că foarte multe femei care lucrează acolo sunt femei imigrante. Știm că foarte multe femei, spre exemplu, pe ansamblu, au uh, o, o, un loc de muncă cu o fracțiune de normă în acest domeniu al, al serviciilor. Aș avea și eu câteva idei, amendamente de înaintat și sper că vor fi acceptate. Domnul președinte, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Mă exprim în numele raportorului nostru din umbră, doamna Joana Șefslovska, care nu poate fi prezentă astăzi și care a conlucrat cu doamna raportor pe marginea acestui raport. Și dacă sunteți de acord, prefer să mă exprim în limba engleză. Pentru că ea m-a rugat să înaintez aceste uh, observații. Amendamentele care au fost înaintate către doamna Garcia Perez pentru raportul său sunt uh, legate de discriminarea împotriva femeilor în anumite domenii, serviciu, uh, sectorul serviciilor, în domeniul îngrijirilor personale și dificultățile care se confruntă femeile pentru a concilia viața de familie și viața profesională. Se referă de asemenea și la femei care lucrează cu normă redusă, ore, un orar de lucru foarte flexibil, ore prelungite, dificultățile de a avansa în mod ierarhic și dificultatea de a avea o viață de familie armonioasă în momentul în care uh, orarul este Uh, neobișnuit. Uh, toate aceste observații au fost deja dezbătute cu doamna Garcia Perez și uh, raportorul nostru din umbră are speranța că aceste idei vor fi preluate și contopite în amendamente de compromis în așa fel încât acest raport să poată prelua aceste idei și sunt convins că se, convinsă că se vor găsi soluții constructive. Raportorul nostru din umbră recomandă grupului nostru PPE să susțină mare parte, majoritatea amendamentelor. Unele dintre ele vor pune probleme. Spre exemplu, uh, chestiunea flexibilității în, la locul de muncă este evident un subiect delicat. Și nu putem considera, nu putem considera acest aspect doar din latura negativă. Noi avem senzația că mecanismul acesta de flexibilitate, de fapt, duce la protecția intereselor lucrătorilor. Și uh, această flexibilitate le permite uh, lucrătorilor de multe ori să salveze poate chiar anumite firme și uh, să evite situații de faliment. De aceea v-aș ruga să fiți atentă la aceste aspecte. Un alt aspect este apelul lansat către Comisie pentru a ține seama de uh, clasificarea internațională standard a ocupațiilor, um, mai ales în domenii în care vorbim de uh, locuri de muncă temporare, spre exemplu în domeniul uh, turismului și așa mai departe. Ar fi foarte greu să susținem de asemenea și ideea de a modifica povara fiscală către activitățile comerciale, pentru că nu avem după cum spunea raportorul nostru din umbră, că nu avem un temei juridic pentru a face acest, uh, această modificare uh, fiscală. Iată, acestea sunt ideile pe care le-am vrut să le înaintăm în această dezbatere și sperăm că toate aceste idei își vor uh, găsi locul în uh, amendamentele de compromis. Mulțumesc! Eh, Președintele, mulțumesc! Avem mai multe persoane înscrise pe lista de orator. În ceea ce privește acest raport, raportul acesta este foarte important, așa cum ați subliniat. Evident, există anumite divergențe de opinie la nivel politic uh, pe marginea anumitor chestiuni, însă vă mulțumim pentru faptul că ați încercat, cel puțin prin intermediul acestor amendamente, amendamente de compromis, să găsiți un echilibru. Evident, trebuie să dăm dovadă de Trebuie să dăm dovadă de flexibilitate și această flexibilitate de multe ori poate duce la rezultate pozitive. Dar, evident, dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în anumite țări, evident că flexibilitatea poate avea și consecințe negative, de aceea trebuie să ponderăm lucrurile și să găsim acel echilibru necesar. E o flexibilitate, un aspect pozitiv dacă reușim să alegem, să avem de ales. În fine, am Nu am reușit să ascult toate dezbaterile pe această temă, pentru că au fost foarte multe aspecte organizaționale de care a trebuit să mă ocup, însă ceea ce știu este că există, spre exemplu, în țara mea, în Suedia, o dezbatere pe această temă, modul în care ne organizăm uh, timpul de lucru. Uh, și uh, faptul că se pot uh, reduce la uh, contracte cu normă redusă. Între 60 și 80% de, dintre femei au această posibilitate. Rata șomajului în rândul femeilor este foarte ridicată. De aceea cred eu că femeile trebuie să spună în mod clar că au dreptul să aibă un loc de muncă cu normă întreagă. Însă, în, în momentul respectiv, trebuie să știe exact ce înseamnă acest lucru. 35 uh, de ore, 45 de ore pe săptămână, 40, 40 uh, sau 45 de ore pe săptămână, depinde, depinde de la țară la țară. Nu trebuie să uitați că norma aceasta de uh, întreagă de lucru nu este ceva care să fie înscris în calitate de uh, drept uh, în vreun text legislativ. Nu, putem să știm așa mai mult sau mai puțin cam care sunt liniile generale pentru a defini un loc de muncă cu normă întreagă, însă întotdeauna vor exista acorduri care se vor face la nivel local, la nivel național. Însă trebuie să permitem femeilor care doresc acest lucru să aibă un loc de muncă cu normă întreagă, fără de care ele vor fi în șomaj. Un alt aspect. Infrastructura socială, în general, trebuie să existe un acces pentru aceste infrastructuri. Uh, știu eu, pentru grădinițe, pentru școli, pentru persoanele în vârstă. Toată această infrastructură trebuie să fie una accesibilă. Uh, altfel, femeile întotdeauna se vor afla într-o situație în care sunt obligate să accepte un loc de muncă cu jumătate de normă. Deci, într-adevăr, sunt foarte multe semne de întrebare în jurul acestor problematici, așa cum s-a subliniat, așa că vă mulțumesc pentru aceste observații și dau cuvântul doamnei Thompson. Security. So... Ați deschis dezbaterea acum uh, cu privire la flexisecuritate. Aș vrea să menționez câteva lucruri, deoarece cred că mm, Contează abordarea. În Danemarca, de exemplu, totdeauna am avut flexibilitate și avem rate ale șomajului foarte reduse, numai 6% acum în criză și pentru noi e mult 6%. Cred că totul depinde de modul în care construim flexibilitatea. Pentru că ce văd acum în anumite state este că se angajează oameni cu contracte limitate de exemplu, pe șase luni, apoi șase luni, apoi încă șase luni și apoi gata, pentru că uh, este posibil să se uh, urmeze doar astfel de trei contracte. În Danemarca însă nu uh, este posibil așa ceva se fac concedieri numai dacă întreprinderile uh, ajung în faliment, însă nu există contracte temporare. Ține de flexibilitate. În Danemarca, chiar dacă nu ai un loc de muncă stabil, poți rămâne în aceeași întreprindere 14 ani sau 40 de ani. Întotdeauna uh, se întâmplă ca întreprinderea să, reducă numărul de personal, dar uh, Flexibilitatea rămâne. Însă în Europa 50% dintre aceste persoane cu contract temporar își schimbă locul de muncă an de an. De aceea sindicatele din Danemarca susțin flexi-securitatea. Jag tänker inte starta den debatten. <laughs> Nu voiam, de fapt, să începem dezbaterea privind flexi-securitatea. În fine. Uitați! O să îi rugăm pe cei de la comisie să reacționeze, numai dacă doriți. Merci, monsieur le Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Comisia împărtășește ideea prezentate în majoritatea amendamentelor referitoare la uh, situația femeilor în sectorul serviciilor și, de altfel, și în alte sectoare ale economiei, unde trebuie să aibă locuri de muncă de calitate. Pentru perioada 2010-2015 există anumite priorități și anume eliminarea discriminării cu care se confruntă femeile pe piața de muncă. Mai concret, uh, Comisia propune o serie de măsuri specifice pentru a facilita concilierea vieții de familie cu viața profesională și considerăm necesar uh, să se dezvolte structuri adecvate de uh, îngrijirea copiilor care să permită femeilor, dar și bărbaților să împace viața profesională cu viața privată. Mai sunt și acțiuni foarte specifice pentru a combate disparitățile salariale. Aici uh, Comisia a început un proiect anul acesta pentru sensibilizarea întreprinderilor. În domeniul uh, egalității, și mai ales a legalității salariale. În acest proiect uh, se vor face formări în toate statele membre adoptate la contextul național și adaptate la factorii mai importanți care stau la baza acestor disparități salariale din fiecare stat membru. Aceste formări uh, sunt dedicate mai ales întreprinderilor, însă vor fi deschise și pentru alte organizații naționale, cum sunt partenerii sociali, organizațiile de la Camerele de Comerț, care vor putea să transmită și să multiplice mesajul pe care dorește Comisia să-l transmită. Mulțumesc pentru atenție. Tack för det och då ger jag avslutningsord till fru Garcia. Mulțumesc. Dacă doriți să trageți concluziile, vă rog. Muy brevemente. Foarte pe scurt, domnule președinte. Aș dori doar să mulțumesc uh, colegilor pentru intervenții. Nu vreau să relansez dezbaterea acum, dar evident că dacă punem accentul doar pe un aspect concret conținut în acest uh, în acest raport, evident că o să existe divergențe de opinii. Eu știu flexibilitatea, flexicuritatea și așa mai departe. De aceea trebuie să găsim acel punct necesar pentru a avea un echilibru. Uh, Uh, după cum spuneam, cred că putem să facem acest lucru prin amendamentele de compromis. Suntem cu toții de acord asupra faptului că flexibilitatea, contractele cu normă redusă pot fi uh, un lucru bun pentru concilierea vieții de familie cu viața profesională, dar, pe de altă parte, cu toții suntem de acord că acest lucru ar trebui să fie o opțiune și că în mod liber femeia sau bărbatul, lucrătorul sau lucrătoarea să poată să aleagă deci să nu dezvoltăm o piață a muncii în care locurile de muncă cele mai precare cu normă redusă să fie destinate în mod exclusiv femeilor. Cred că acesta este un aspect și anume ca femeile să aibă libertatea aceasta de a alege cât timp din viața sa îl dorește să-l, să să utilizeze pentru uh, viața profesională și cum anume dorește să îmbine în mod armonios viața profesională și viața de familie. Deci această opțiune trebuie să existe, să putem alege. Și evident că nu toate uh, femeile își doresc să aibă astfel de contracte cu normă redusă, pentru că uh, la urma urmei, uh, până la urmă e în detrimentul vieții de familie în ceea ce privește ulterior, mult mai târziu, cotizațiile de pensii și așa mai departe. De aceea cred eu că e nevoie de un echilibru în acest sens și sper că toată lumea va da dovadă de uh, simț de răspundere și că împreună vom reuși să ajungem la un acord. Și dacă nu reușim, atunci avem uh, ultim recurs de drept votul și vom vota. Mulțumesc! Tack för det och eh, då vill jag bara... Mulțumesc! Vreau să vă spun că termenul limită pentru depunerea amendamentelor este... Pardon, acesta a trecut deja, de fapt vorbim de vot. Votul va avea loc în 10 iulie iar la plenară în septembrie. Bun, putem încheia aici punctul 9 și să trecem la următorul punct. Am fost foarte rapizi astăzi, avem o marjă de manevră foarte mare. N-a rămas mult timp la dispoziție. Doamna Langbach, invitata noastră, nu a sosit încă, de aceea vom lua o pauză de 15 minute, cam până pe la 10.30. Bun, deci reluăm la 10.30.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

Då återupptar jag förhandlingarna och jag... Haideți să reluăm. Alltså, och alla andra som sitter och väntar. Jag lovar. Președintele își cere scuze pentru toată lumea și uh, față de interpreți. Ar fi trebuit să începem la 10.30, iată că uh, am avut o mică întârziere. A trebuit să așteptăm ceva mai mult. Am așteptat ca să vină mai mulți deputați. În orice caz, acum reluăm lucrările. O avem în vizită pe doamna Langbach, directoarea Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați. Aș dori în primul rând să îi dau cuvântul invitatei noastre. Vă rog. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule Gustafsson, pentru această șansă excelentă. Ca întotdeauna, sunt foarte bucuroasă să mă aflu aici, să mă întâlnesc cu reprezentanții Comisiei FEM și să discut cu dumneavoastră despre cum să ameliorăm situația. Am avut și foarte multe discuții la nivel intern să vedem uh, cum am putea să uh, ne extindem cooperarea între agenție și Parlamentul European, în special cu Comisia FEM. Aștept cu mare nerăbdare ideile și sugestiile dumneavoastră pe care vă promit că le vom analiza cu mare atenție și le vom introduce în munca noastră. Uh, <clears throat> Foarte pe scurt, să vă... Nu, să știți că nu mi-am pregătit nicio prezentare PowerPoint, însă îmi face plăcere să văd că acum, de fapt, astăzi chiar se împlinesc 2 ani de când am uh, inaugurat oficial institutul în data de 21 iunie și deci este un moment simbolic pentru noi. Atunci aveam 14 persoane la Vilnius, acum avem 39 de membri și uh, am mai recrutăm încă două persoane și apoi uh, vom încheia uh, recrutarea pentru personalul intern și extern. Deci, uh, resursele uh, umane își vor putea încheia misiunea. Cea mai uh, interesantă evoluție este că acum progresăm foarte mult conform uh, regulamentului în legătură cu uh, sursa de informare centralizată, comparabilă și uh, verificată cu privire la informația de gen. Pentru că suntem un centru de documentare și am avut mai multe reuniuni, iar acum uh, am accelerat foarte mult colectarea de linkuri și alte surse existente pe care le-am corelat cu centrul nostru de documentare. Astăzi uh, discutăm uh, de asemenea cu Departamentul de Politice al Parlamentului în legătură cu documentele pe care am dorit să le primim de la Parlament ca să le introducem în biblioteca noastră și în centrul nostru digital online, ca să fie la dispoziția tuturor. Acum uh, testăm și rețeaua europeană a egalității de gen. Interesul este foarte mare pentru aceasta și sper ca membrii Parlamentului să găsească timp uh, și să participe la acțiunile noastre ca să discutăm uh, anumite chestiuni legate de egalitatea de gen atunci când vom avea evenimente deschise finalizăm un produs foarte important, un instrument foarte important pe, uh, pentru Uniunea Europeană și anume Indexul Egalității de Gen. Am uh, stabilit opt dimensiuni care sunt uh, adaptate la contextul Uniunii Europene și acum verificăm statisticile, datele, sursele de date ca să vedem care sunt stabile, comparabile și utilizabile. În ceea ce privește statisticile, Anul viitor vom lansa primul index al Uniunii Europene care prezintă o imagine actualizată a evoluțiilor din cele opt domenii de uh, interes pentru Uniunea Europeană. Știu că domnul Gustafsson a distribuit raportul nostru referitor la uh, gen și mediu sau femei și mediu. Astăzi se discută la reuniunea EPSCO, nu raportul, ci, uh, în fine, se poartă o discuție pe baza indicatorilor revizuiți de noi. Concluziile Consiliului vor fi adoptate astăzi și uh, noi finalizăm următorul raport pentru președinția cipriotă referitor la violența domestică. Un subiect foarte important. Vom avea o bază de date extinsă cu privire la mulți indicatori și subindicatori care uh, vor oferi un instrument de bază uh, pentru acest domeniu atât de important pentru Comisia FEM. Am uh, constatat că Indicatorii privind violența de gen nu sunt încă unificați și ușor de pregătit. Ne confruntăm cu, domenii în cu probleme în foarte multe domenii. Constatăm că există un nivel uh, de armonizare, însă avem surpriza să constatăm că deși unele niveluri funcționează, altele uh, nu sunt armonizate și deci mai avem de lucru, vom pregăti un document pe care îl vom transmite președinției, dar și comisiei dumneavoastră pentru informare pregătim acum o conferință uh, pentru a prezenta munca noastră de un an și jumătate în legătură cu un instrument cheie pentru gender mainstreaming, pentru integrarea dimensiunii de gen și anume formarea în funcție de gen. Este un studiu pe care l-am comandat pentru anul 2010 Măsurile au fost implementate în 2011 și rezultatul este că formarea în legătură cu genul, mai ales în legătură cu integrarea dimensiunii de gen, este considerată de multe părți interesate un uh, produs de calitate care încă lipsește pe piață, care ar trebui să fie uh, simplificat și ușor de utilizat și de aplicat. Vom uh, realiza un produs uh, care va conține și baze de date și bune practici și vom avea niște modele privind uh, formările referitoare la dimensiunea de gen. Sper ca și comisia dumneavoastră să fie interesată de acestea și să le utilizeze în munca de creare de politici. Cam uh, acestea sunt proiectele pe care le încheiem anul acesta. Sunt rezultate foarte importante a unei, a unei munci de 2 ani. Anul viitor, în iunie, când vom împlini 3 ani, uh, sperăm să vă putem invita la deschiderea centrului de documentare sau centrului uh, sau uh, la uh, evenimentul referitor la index. Vedem ce vom face mai întâi. În orice caz, sper ca proiectele pe care le finalizăm acum să fie disponibile pentru membrii Parlamentului și pentru utilizatorii individuali, ca să ajungem la o mai bună înțelegere a egalității de gen a necesității sale, a plus valorii aduse de ea și a stabilității. Mulțumesc! Tack så mycket för det och eh, jag eh, eh, vill... Mulțumesc foarte mult! Aș dori să subliniez cât de important este acest institut pentru comisia noastră. Din acest motiv, eu spun că trebuie întotdeauna să cunoaștem măsurile ce trebuie luate și fără informații, fără statistici, nu e posibil. Pentru că altfel lucrăm numai pe baza unor ipoteze de lucru. Însă dacă avem indicații clare, ne dăm seama care este realitatea și astfel putem stabili mai bine ce măsuri trebuie adoptate. Vorbiți despre acest exemplu, despre bunele practici în domeniul formării. Și aici chestiunea egalității e foarte importantă. Ce trebuie să facem, ce putem să facem, trebuie să fim informați, trebuie să știm uh, care sunt implicațiile, trebuie să ne formăm, să ne informăm, să cunoaștem foarte bine acest domeniu și trebuie să uh, utilizăm informațiile în modul cel mai eficient, cu putință. Am două întrebări. În primul rând, bugetul pentru 2014-2020 Uh, v-ați ocupat de acest subiect, pentru că este un termen destul de lung în legătură cu cadrul financiar multianual. Cum, cum, cum stăm? Care este situația? Cea de-a doua întrebare. Parlamentul a luat o decizie Uh, atunci când uh, s-a vorbit despre fuzionarea institutului dumneavoastră cu un alt institut. cu uh, Agenția pentru Drepturi Fundamentale. Trebuie să discutăm despre utilitatea institutului dumneavoastră. Și de asemenea trebuie să ne gândim la cea mai bună metodă de lucru. Pentru că în uh, momentul actual, în domeniul legalității de șanse, nu activează niciun alt institut. Deci, uh, pe mine mă uimește această idee și aș vrea să știu care este soluția dumneavoastră. Ne așteaptă o decizie oficială sau nu? Uh, pentru că în Parlament se va discuta probabil acest subiect. Și eu cred că cele două instituții nu se ocupă de domenii similare, pentru că egalitatea e cu totul altceva față de drepturile omului. E vorba de o structură specifică. Dacă ne uităm uh, foarte bine la detalii, ne dăm seama că nu e vorba aici doar de indivizi și se merge mult mai departe. Dacă îmi permiteți, am să încep cu ultimul uh, subiect și apoi voi reveni la buget. Într-adevăr, nu am discutat foarte mult pe plan intern uh, când am văzut propunerea de descărcare și am constatat că oarecum a fost bine că uh, prin această propunere uh, situația noastră a devenit mai solidă, pentru că s-a subliniat ce am făcut și ce nu am făcut destul. Egalitatea de gen e mai, un domeniu mai extins decât drepturile omului. Nu e vorba doar de perspectiva juridică, de implementarea de iure, ci și de facto, pe care ar trebui să o facem noi și care nu se realizează dacă ne uităm doar la implementarea juridică, la discriminarea pe criterii de sex am constatat că trebuie să ameliorăm comunicarea față de deputați, de eurodeputați, dar și față de Consiliu și de Comisia Europeană. Să vedem uh, care sunt beneficiile egalității de gen, care e diferența dintre drepturile omului și egalitatea de gen și uh, cum anume uh, funcționează activitatea Institutului, studiile, statisticile, Centrul de Resurse și de Documentare, dezbaterea privind egalitatea de gen și ce uh, aduc toate acestea în plus la perspectiva egalității de gen, care nu uh, este același lucru cu cadrul juridic, cu implementarea legislației și aveți mare dreptate. Noi ne vom strădui să devenim mai vizibili, să pregătim diferite argumente pentru ca statele membre și de asemenea Parlamentul European să uh, vadă utilitatea egalității de gen. Sigur că nu am aceste decizii, iar perspectiva noastră este că uh, nu, că perspectiva mai largă trebuie avută în vedere, perspectiva egalității între femei și bărbați nu doar în ceea ce privește discriminarea. Pentru că credem că dacă noi am fuziona cu agenția, uh, ar, uh, s-ar diminua importanța acordată egalității de gen. De exemplu, integrarea din dimensiunii de gen nu se referă la discriminare, ci este o politică a Uniunii Europene realizată de institutul nostru și care ar trebui să fie prezentată în toate domeniile Este vorba de un subiect foarte important care astăzi mai trebuie să fie ameliorat, care necesită expertiză și acest subiect ține de mandatul nostru, la fel uh, cum avem și sarcina să realizăm studiile și să vedem ce progrese s-au făcut sau ce regrese. E vorba de implementare nu în sens juridic, ci de uh, legătura cu stereotipurile din societate, cu atitudinea generală. Aceștia sunt factori care nu țin de drepturile omului, ci sunt mult mai uh, extinși. Așadar, decizia aparține de Uniunii Europene, însă constatăm că angajamentul pe termen lung uh, al Uniunii Europene nu trebuie să fie marginalizat, cum ar risca să fie prin această măsură. În ceea ce privește bugetul, uh, ieri sau acum două zile, vineri, am constatat că la Consiliu se discuta uh, sugestia de a face reduceri la agenții, uh, la ce am primit în primii doi ani. Acum prea au fost primii doi ani de punere pe picioare, acum vom intra în viteza de croazieră. Pentru noi este o perioadă dificilă, pentru că Vom, acum trebuie să realizăm studii mai extinse și sperăm ca uh, Consiliul Director să adopte măsurile necesare până în 2013 ca să punem mai mult accent pe violența pe criterii de gen. Este vorba și de o procesare, o colectare a indicatorilor, a statisticilor referitoare la violența de gen. Trebuie să creăm uh, o centralizare a tuturor probelor și e nevoie însă de mai mult de muncă aici. Trebuie să ne descurcăm cu un buget mic, cu resurse reduse. Nu e momentul acum să ne dezvoltăm mai mult. Trebuie să analizăm planurile, să vedem și ce priorități negative va trebui să stabilim. Mrs. Bauer? doamna Bauer. Thank you so much. Welcome. Mulțumesc și bine ați revenit în mijlocul nostru. Să fiu sinceră, m-aș bucura dacă am reușit să ne întâlnim mai des. Um, am avut uh, experiența aceasta ciudată cu votul. Am descoperit că doamna Macovei, în raportul de descărcare de gestiune, a făcut această propunere. Din păcate am descoperit cam târziu acest lucru. Ne-am uitat ce avem uh, în program vizita doamnei Virginia Langbach, directoarea Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați. Asta avem pe ordinea de zi astăzi. Ieri, în Comisia Libe, am discutat despre raportul anual al Agenției pentru Drepturi Fundamentale. Iar eu am propus mai devreme secretariatului și vreau să fac o recomandare secretariatului și președintelui. Să ne întâlnim de cel puțin de două ori pe an la prezentarea raportului anual și înainte de adoptarea propunerii noastre bugetare. Pentru că trebuie să vă aduceți contribuția Uh, în procesul politic și contribuția dumneavoastră să devină mai vizibilă. Acest lucru este esențial, e o necesitate, pentru că dacă ați fi fost aici înainte de descărcarea de gestiune, atunci eu sunt sigură că angajamentul membrilor din această comisie ar putut să fie diferit. Și sigur că avem nevoie de mai multe informații cu privire la ceea ce faceți dumneavoastră. Acum ne-ați uh, prezentat ceea ce faceți, ceea ce pregătiți și am intrat pe site-ul dumneavoastră web. Și e foarte bine că pe site-ul web uh, sunt uh, foarte clare rezultatele muncii dumneavoastră. E un mare progres. Dar anunțați, de exemplu, că violența bazată pe gen va apărea um, pe site în noiembrie. Și dacă pregătiți uh, uh, acest subiect pentru președinția cipriot, atunci uh, e mult prea târziu să mai apară, e inutil să apară în noiembrie. Deci de aceea uh, cum v-am rugat de multe ori, trebuie să prezentați informația cât mai repede posibil. Și vreau să vă rog să vă uitați și la raportul anual al Agenției pentru Drepturi Fundamentale, pentru că ei au o mică parte de activitate uh, care se leagă de discriminarea pe motive de gen. Și ei colectează informații cu privire la ceea ce se întâmplă în statele membre dacă există schimbări organizaționale. De exemplu, în țara mea tocmai am descoperit că instituția pentru egalitate uh, este desfințată, mă rog, a fost uh, fuzionată cu um, un alt organism. Dacă există schimbări de legislație în anumite țări, toate acestea sunt monitorizate de Agenția pentru Drepturi Fundamentale și sunt sigură că um, puteți să actualizați și dumneavoastră aceste informații și pe site-ul dumneavoastră web pentru a arăta că sunteți la zi, uh, cunoașteți uh, situația, cunoașteți ceea ce se întâmplă în statele membre. uneori uh, capătă uh, impresia, făcând comparația cu alte agenții, am impresia că poate că ar trebui să schimbați puțin accentul pe care puneți în munca dumneavoastră. Știu că munciți foarte mult la formarea, la formare, la um, educarea oamenilor. Dar toate celelalte agenții, din câte știu eu, se concentrează pentru a furniza decidenților politici niște informații de bază. Și am senzația că poate ar trebui să vă gândiți și dumneavoastră la acest lucru, să faceți o schimbare în modul în care lucrați. Pentru că activitatea dumneavoastră este foarte utilă, dar este mai puțin vizibilă și aveți nevoie să deveniți mai vizibili. Și noi nu putem să vă aducem această vizibilitate dacă veniți la noi după ce dezastrul s-a produs. Vreau să vă întreb ce se întâmplă aveți acum o poziție stabilă? Acum când se construiește Casa uh, Europei sau ce se întâmplă? Președintele, următoarea noastră vorbitoare. Madame Langbach, tout d'abord, je vous Mulțumesc, domnule președinte, doamna Lambac. Doresc să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi, pentru acest schimb de opinii și cred că mergem cu toții cam în aceeași direcție. Pe de o parte, vă aflați în fața unor persoane care vă susțin și care sunt convinse că mandatul instituției dumneavoastră trebuie să fie menținut și poate chiar întărit. În schimb, avem cu toții o îngrijorare, o îngrijorare comună și anume ca urmare a votului din luna mai referitor la descărcarea pentru anul financiar 2010 și aș merge și eu în această direcție. În această descărcare, aliniatul 3 consideră că fuziunea între Institutul nostru și Agenția Europeană pentru Drepturile Fundamentale trebuie să fie considerată, luată în considerare pentru a evita duplicarea eforturilor și a cheltuielilor și cred că aici e vorba de două cuvinte cheie care ne vor permite să subliniem și mai mult munca depusă de institutul dumneavoastră, și anume reducerea cheltuielilor. În contextul actual în care ne aflăm acum în Europa, în context de criză, e un aspect care este în continuare delicat. Deci cum vom putea face pentru ca munca institutului să fie, va, să fie valorizată, valorificată, să justifice banii acordați? Tocmai pentru, uh, prin utilitatea informațiilor pe care le difuzați. Noi suntem cu toții convinși că această informație este crucială pentru a putea promova drepturile femeilor și pentru asta e nevoie de uh, date care să fie actualizate, fiabile și datorită dumneavoastră le putem obține. Deci astfel trebuie să mergem în direcția reducerii cheltuielilor, acolo unde cheltuielile sunt justificate, întemeiate pentru că aduc rezultate concrete. Al doilea cuvânt cheie reprezintă duplicarea. Nu vă ascund faptul că uneori am, deseori am avea impresia că uh, Uh, institutul dumneavoastră și Agenția pentru Drepturi Fundamentale fac uh, activitatea așa fiecare în colțul lui. Și când am discutat ultima oară cu doamna comisar Redic, am pus întrebarea cum am putea întări coordonarea, cooperarea între aceste două organisme în așa fel încât să nu se producă aceleași analize, aceleași date de către trei instituții diferite. Și răspunsul său a fost următorul, și anume că anumite măsuri au fost luate tocmai pentru ca să există o mai bună coordonare, în așa fel încât fiecare să poată să, să-și aducă cărămidă la edificiu comun. Și acum aveți exemple concrete, asta e întrebarea mea, dacă aveți exemple concrete despre îmbunătățiri care pot fi făcute sau au fost făcute în așa fel încât fiecare agenție, comisia și uh, institutul dumneavoastră să aibă o muncă coordonată și să evităm tocmai suprapunerea eforturilor și a cheltuielor și astfel am um, putea să evităm această impresie uh, Uh, deci, aceasta era întrebarea mea, tocmai pentru a exprima și a cizela, pe a preciza această îngrijorare. În orice caz, repet încă o dată, vă puteți bizui pe sprijinul nostru în numele Comisiei FAM și susțin și ideea că trebuie să fim proactivi și nu doar să reacționăm ad hoc. Cealaltă, uh, noi suntem o comisie foarte sensibilă la toate aceste subiecte, împreună cu Comisia Libe și eventual am putea să avem o ședință organizată în comun, în așa fel încât să putem uh, conștientiza și pe ceilalți colegi față de această problematică. Mulțumesc! Dau cuvântul acum domnului Tarabela. Mulțumesc, domnule președinte! Sunt foarte bucuros să o revăd pe doamna Langbach aici, la Bruxelles, Uh, pentru că împreună cu doamna Bauer am avut ocazia anul trecut să venim în vizită la dumneavoastră la Vilnius și evident că eram conștienți despre utilitatea agenției dumneavoastră și munca realizată, dificultățile rezolvate. Mă gândesc, spre exemplu, la recrutarea personalului care încă nu se făcuse. Uh, ați trecut de la 14 persoane angajate la 39, deci până la urmă s-au rezolvat aceste probleme de uh, recrutare, problemă stringentă la momentul respectiv. Și Uh, dumneavoastră v-ați, uh, am ajuns în sală în momentul în care dumneavoastră ați uh, început deja prezentarea, dar mi-aduc aminte că la momentul respectiv, când noi v-am vizitat, era o problemă cu clădirea. Uh, poate că ați evocat deja acest lucru și îmi cer scuze atunci că revin asupra acestui subiect, dar uh, era ideea că agenția noastră să fie preluată și introdusă într-o clădire a Comisiei la Vilnius. Poate ne puteți preciza lucrurile. Uh, n-am să repet cele spuse de doamna Bauer și doamna Nedelceva, pentru că împărtășesc aceste idei și uh, repet sprijinul nostru față de activitatea dumneavoastră în așa fel încât să putem ajunge totuși și la o reducere a cheltuielilor pe care toată lumea o dorește. Uh, preiau ideile așa cum au fost ele explicate și nu le vom mai repeta. Dar aș vrea să abordez un aspect anume, un studiu pe care dumneavoastră îl realizați, pentru că săptămâna trecută la Parlamentul European am adoptat o rezoluție uh, referitor la mutilarea genitală a femeilor și s-a ajuns la concluzia că există 500.000 de femei în Europa care sunt astfel uh, într-o situație de risc, 180.000 chiar într-un risc uh, acut. Și aș vrea să știu, prin studiul dumneavoastră pe care tocmai îl realizați pe această temă uh, a mutilării genitale a femeilor în Europa, aș vrea să știu dacă, deși această activitate este una considerată a fi drept o infracțiune în mare parte a statelor membre, aș dori să știu dacă nu eventual ar trebui să punem capăt acestei practici. Uh, care sunt eforturile care trebuie făcute pentru conștientizarea populației, pentru informare, campanii de informare și în acest context studiul dumneavoastră este unul hotărător și aș dori să știu dacă la agenție vreți să dezvoltați indicatori pentru a măsura tocmai impactul campaniei de prevenire și a politicilor de prevenire și a programelor astfel desfășurate care se focalizează pe acest subiect, mutilarea genitală feminină. Și aș vrea să știu care este situația actuală a acestui studiu. Vom avea date importante, tangibile, concrete în ceea ce privește consecințele unei astfel de mutilări pentru generațiile următoare. Uh, pentru că fem fetele unor astfel de uh, femei mutilate se află într-o situație delicată și, evident, uh, aici nu prea dispunem de date statistice pe care să ni le furnizeze Eurostat. Uh, poate că vă vine dumneavoastră mai ușor să realizați astfel de, să colectați astfel de date, în așa fel încât să putem defini care este problema, amploarea problemei, care sunt riscurile și să putem avea politici adecvate, adaptate. Mă gândesc la formare, mă gândesc la prevenire. Jag kommer nu lämna över ordet till kommissionens företrädare herr Mulțumesc. Acum am să dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Latz. Mulțumesc, domnule președinte. Salutăm prezența doamnei Langback în această ședință astăzi și repetăm încă o dată faptul că sprijinim activitatea depusă de doamna Langbach și de echipa sa din cadrul Institutului de la Vilnius. Sprijinim munca realizată în ultimii doi ani. O muncă extraordinară. Vreau să subliniez faptul că recrutarea a fost treptat realizată, obiectivele au fost astfel îndeplinite și în momentul de față institutul este pe deplin în măsură să funcționeze și avem această satisfacție și anume să observăm că există deja rezultate concrete. Spre exemplu, munca realizată în cadrul platformei de la Beijing, rapoartele pregătite în sprijinul fiecărei președinții, pentru fiecare președinție. Suntem în, uh, încântați de modul în care, lucrează, în care evoluează lucrările pregătitoare pentru index și suntem convinși că rezultatele acestei munci pe tema indexului vor fi rezultate fructuoase atât pentru Comisie cât și pentru statele membre. avem, evident, și anumite așteptări în ceea ce privește uh, punerea în rețea a diferiților actori, în sensul larg al cuvântului, uh, care există în Uniunea Europeană și care lucrează în acest domeniu al egalității de șanse între femei și bărbați. Și, evident, suntem încântați de tendința pozitivă care există în momentul de față și anume instaurarea, înființarea acestui centru de cercetare și documentare. Un ultim aspect. Noi suntem de părere că institutul are un atu în mânecă. Trebuie să dezvolte ceva care în momentul de față nu există sau există în mod insuficient în Uniunea Europeană spre exemplu, date statistice în domeniul violenței împotriva femeilor. În acest sens, încurajăm institutul să își continue munca în această direcție. Evident că este o muncă îndelungată, grea, iar pentru a prelua cele spuse de domnul Tarabella, spre exemplu în domeniul mutilării genitale feminine, evident, e o muncă ce trebuie făcută, însă într-un cadru și mai extins, pe termen mijlociu, pe termen lung, trebuie să acoperim ansamblul domeniilor care se referă la violența împotriva femeilor. Mă gândesc, spre exemplu, și la lipsa de date, date și cifre, uh, um, care aici, evident, este mai acută Uh, lipsa aceasta este mai acută decât în alte domenii. Deci nu pot decât să închei prin a repeta din nou faptul că noi uh, sprijinim activitatea desfășurată de către institut și ne dorim o cooperare cât mai strânsă pe viitor. Ja, tu ger ordet till eh, fru Langback. Varsågod. Mulțumesc. Am să dau acum cuvântul eh, doamnei Langba pentru a răspunde. Vă mulțumesc pentru toate sugestiile, ideile, întrebările și am să încerc să fac un rezumat al celor exprimate. În primul rând, în ceea ce privește întâlnirile și prezentarea noastră, pentru noi ar fi extrem de util, deci dacă ne permiteți, vom încerca să vă uh, trimitem mai, rep- mai uh, des uh, sugestiile, dorințele noastre și vom încerca să contactăm și celelalte comisii, dar vreau întâi să discutăm cu dumneavoastră, um, pentru că avem și, uh, de exemplu, un anumit interes legat de rapoartele de mediu care se reflectă asupra activității noastre și uh, unde am vrea să luăm legătura cu uh, comisia respectivă. Uh, pentru că egalitatea de gen este o dimensiune importantă și în uh, schimbările climatice. Deci poate am putea să facem prezentări mai uh, detaliate pentru a explica uh, cum ne facem munca și astfel am furniza informații importante pentru decidenții politici. Doamna Bauer a menționat informarea noastră privind violența pentru a da un uh, exemplu. Lăsând la o parte mutilarea genitală feminină, avem un studiu privind violența sexuală, care este, uh, datele sunt prelucrate, în momentul de față așteptăm, și de asta am spus că numai în noiembrie vom avea datele, pentru că în momentul de față uh, avem anumite sisteme, cum ar fi sistemul de clasificare a informației, care se leagă de vocabular, de exemplu, am aflat că vocabularul la nivel european privind egalitatea de gen um, nu este încă bine stabilit. Deci cooperăm acum cu uh, biroul de publicații pentru a încerca să extindem uh, vocabularul oficial, ceea ce înseamnă că um, sistemul nostru de clasificare, pentru ca oamenii să poată găsi documentele relevante, trebuie să fie uh, solid și trebuie să fie Um, să funcționeze uh, fără, fără greșeală. Și de aceea am spus că doar în noiembrie vom avea gata sistemul pentru a prezenta și a lansa baza de date. Dar uh, avem deja um, descrieri, definiții, informații generale pe pagina noastră de internet uh, Uh, și sigur, asta e dificil. Când ai, uh, uh, suntem doar la 2 ani de la funcționarea noastră, pentru că în primul an se colectează informații, se uh, procesează și apoi trebuie armonizate. Armonizarea este un proces care durează foarte mult, pentru că trebuie să verifici informația, să analizezi, să vezi dacă funcționează bine și de aceea în anii de început se uh, creează fundamentele care vrem să fie solide, astfel încât uh, pe viitor să nu uh, Uh, să poată fi utilizate și în procesul decizional. Vă vom oferi informații de actualitate cu privire la studiile noastre. Până la sfârșitul anului toate studiile vor fi fost lansate. De asemenea, vom include informația în buletinul nostru informativ pe care îl trimitem. Vom trimite în curând cel de-al doilea număr, unde vor fi incluse linkurile la uh, studii și statistici publicate. În ceea ce privește informațiile în context. Mm, Pentru index, de exemplu, colectăm informații din domenii specifice. Sunt opt dimensiuni care acoperă toate domeniile de politică europeană și unde avem informații privind uh, tendințele politice, contextul politic, informații care cred că vor fi foarte utile și anul viitor index, acest index va fi la dispoziția tuturor uh, um, prin uh, conectarea la baza noastră de date. În ceea ce privește Casa Europei, care a fost menționată, am uitat să o menționez în prima prezentare, am pregătit uh, un dosar foarte solid cu toată documentația necesară pentru acest uh, imobil și planul este ca uh, um, reprezentanța Comisiei, Biroul de Informare al Parlamentului și agenția noastră să fie în același uh, imobil, reducându-se costurile um, pentru um, spațiile comune. Așteptăm acum uh, uh să se deruleze procesul, trimitem uh, dosarul, discutăm cu Direcția Generală pentru Bugete a Comisiei Europene și Urmează să transmitem um, către biroul doamnei Holmeier acest dosar și după ce se ia o decizie în iulie, vom putea să uh, uh, trecem la Consiliu și apoi sperăm să putem semna contractul în octombrie. Dacă Parlamentul European nu va pune pe urmă de zi a lunii iulie acest vot, atunci procesul se va tergiversa, votul va avea loc doar în septembrie, dar sperăm că până la sfârșitul anului să putem semna contractul și să înceapă lucrările astfel încât cel mai târziu, în martie anul viitor, să ne aflăm în noua um, clădire unde avem uh, vizibilitatea Um, uh, valoarea adăugată a faptului că există trei instituții într-o singură clădire, vom avea, accesibilitatea va fi mult mai bună și vom avea un spațiu pentru centrul de resurse și de documentare. În ceea ce privește justificarea valori adăugate activității noastre acum în contextul reducerii cheltuielilor și duplicarea activităților. Mi-ați cerut să dau niște exemple. Dacă, de pildă, ne gândim la baza de date a Comisiei care privește femeile în procesul decizional, e o bază de date care a fost extinsă. Noi nu dublăm această bază de date. Vom adăuga statisticile privind uh, procesul decizional în domeniul mediului, de exemplu. Astfel, Comisia va extinde uh, baza sa de date privind procesul decizional în domeniul mediului. De asemenea, utilizăm baza de date a Comisiei în cercetările noastre, în statisticile pe care le compilăm. Deci, e vorba de o uh, complementare a muncii noastre, un proces reciproc. Noi construim pe uh, ceea ce ne oferă Comisia și invers. Și statisticile privind uh, mutilarea genitală feminină pe care a menționat domnul Tarabela, e un studiu care e în curs de finalizare. Și această, acest studiu va uh, veni să suplimenteze munca comisiei. Uh, e un punct care a fost cerat de, cerut de comisie, pentru că, așa cum spune domnul Tarabella, într-adevăr, e un subiect unde lipseau uh, dovezile și informațiile uh, clare. E, într-adevăr, un subiect foarte delicla, delicat. Um, E vorba de diversi factori umani care sunt implicați și noi uh, pregătim acum niște fișe pe țări încercând să găsim și problema cea mai mare pe care o avem, cum a menționat uh, și, pe care a menționat-o și Jean, este că nu există definiții stabilite privind uh, violența bazată pe gen. Deci statele membre folosesc uh, diverse sintagme pentru a descrie mutilarea genitală feminină și e nevoie de niște concepte cheie uh, Um, care să ne ajute să ajungem la un uh, numitor comun, la o um, descriere comună a acestui proces. Deci acum încercăm să găsim punctele comune pe baza cărora să putem să pregătim uh, fișele statistice pentru fiecare țară și obiectivul nostru este să încheiem acest uh, dosar înainte de ziua pentru lupta împotriva violenței în noiembrie. Vrem să traducem uh, um, aceste uh, fișe um, și în, uh, astfel încât ele să fie disponibile și în engleză și în limba țării. De asemenea, avem o analiză pe partea legislativă, dreptul penal, cum se tratează această problemă, care este statutul, uh, legătura cu statutul de refugiați. De exemplu, dacă o femeie a primit drept de azil pentru că era în pericol uh, de mutilare genitală, um, cum, care este abordarea țării respectivă? E vorba de o muncă analitică, un studiu care reprezintă un prim pas pentru a încerca să înțelegem situația. Până la sfârșitul anului vom fi încheiat acest studiu și acesta va fi sigur prezentat în fața comisiei dumneavoastră. Um, Analiza încă nu e încheiată, dar uh, tendințele, um, domeniile, legăturile cu um, situația refugiaților, deciziile bugetare ale țării, um, cred că vor fi elemente care vor fi interesant de analizat și atunci când ne gândim la uh, strategiile de prevenire și de abordare a protecției drepturilor omului. Și apoi violența menționată de comisie. E într-adevăr uh, un domeniu foarte variat, fiecare stat membru are propria sa abordare și e nevoie de foarte multă muncă și muncă consecventă și uh, coerentă pentru a identifica niște indicatori uh, am spus că discutăm cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale care uh, analizează violența bazată pe criterii de gen când își pregătește uh, ei raportul. Am convenit că vom putea să utilizăm aceste date pentru a vedea care elemente pot fi armonizate și incluse în niște indicatori uh, constanți, astfel încât să putem să, să propunem niște indicatori Uniunii Europene pentru a măsura progresele în lupta împotriva uh, violenței bazată pe uh, gen. Vă mulțumesc! pentru toate aceste răspunsuri și pentru faptul că v-ați declarat uh, disponibilă să veniți uh, la noi mai des, pentru că e într-adevăr nevoie să, să discutăm. Cred că comisia noastră își dorește acest uh, flux de informații și de opinii, așa cum au spus deja unii colegi. Sigur, este foarte important și ca munca dumneavoastră să capete o mai mare vizibilitate, pentru că noi credem că faceți o muncă uh, bună, dar ar trebui să afle mai mulți oameni despre um, activitatea dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați venit astăzi uh, în comisia noastră. Uh, într-o jumătate de oră avem reuniunea coordonatorilor la care sunteți și dumneavoastră invitată. Punctul următor pe ordinea de zi este punctul 11, uh, reuniunea coordonatorilor care începe la ora 12. Așadar, am încheiat uh, ordinea de zi pentru astăzi și este ultima noastră reuniune în această lună. Următoarea reuniune va avea loc pe 10 iulie de la 9 la 12.30 și de la 15 la 18.30. Așadar, ne revedem pe 10 iulie și astfel se încheie reuniunea noastră de astăzi și reuniunea coordonatorilor începe la ora 12. Așadar, în 26 de minute. Mulțumesc! Yes, I, ah, ah.